J'ouvre donc notre... Declar deschisă ședința noastră dedicată acestei audieri cu Mario Monti. Mulțumesc pentru prezența la ședința noastră. Împreună cu colegii noștri care au făcut parte din grupul de nivel înalt, mă gândesc la Alana masura aici, Guy Verhofstadt, pe care îl salut de asemenea Ivai Local fiind, deci împreună cu acești colegi care au participat la activitățile grupului la nivel înalt, vor prezenta raportul privind resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene. E vorba de ordinea de zi, punctele 4, 5 și 6 au fost amânate pentru că nu e nimic nou apropo de aceste puncte din partea Consiliului. Este revizuirea cadrului multianual 2014-2020. Italia și-a menținut rezerva la reuniunea Consiliului din 13 decembrie, așa încât trebuie să așteptăm dispozițiile care vor fi luate în timpul președinției malteze. coordonatorii la reuniunea din 8 decembrie au hotărât uh, să uh, redacteze un uh, aviz pe, privind Common Corporate Tax Base. Raportorul va fi un membru al grupului de la Socialiști și Democrați. Pe 9 ianuarie, cei mai mulți coordonatori au fost mulțumiți de faptul că comisarul Oettinger are calitățile necesare pentru portofoliul buget al Uniunii Europene. Iată informațiile pe care doream să vi le prezint în această dimineață. Și acum o să-l ascultăm pe Mario Monti. Vreau să subliniez importanța politică capitală acestui grup uh, la nivel înalt și uh, al activităților desfășurate de Parlament și firește Comisia pentru Buget le va desfășura pentru a pune în aplicare prevederile acestui raport. Cadrul CFM-ul pentru 2014-2020 a fost acceptat cu o dublă rezervă și anume să se facă o revizuire la mijlocul termenului revizia, reviziunea aceasta este în suspensie și a doua să studiem, două, să studiem po- posibilele resurse proprii pentru a vedea cum se poate finanța bugetul. E o chestiune esențială pe care o discutăm în această dimineață. Raportul final al grupului a fost transmis uh, membrilor ar trebui să fie publicat marțea viitoare, dar eu cred că trebuie să fie publicat din această dimineață, pentru că reuniunea aceasta e publică. Și după aceea urmează o conferință de presă. Mario Monti își va prezenta raportul în fața presei după ședința noastră. Și vreau să vă spun că la ora 11 și jumătate în această dimineață va avea loc o reuniune a coordonatorii. La ora 10 o să ne părăsească domnul Giefer Hofstadt. Va avea loc uh, conferința președinților de comisii cu obiect, subiectul fiind uh, Brexitul și eu voi fi suplinit uh, de un membru supleant la această ședință. Îi dau cuvântul lui Mario Monti. Domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, membri ai Comisiei pentru Buget. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și pentru prezentare. Comisia pe care o prezidați a avut un rol foarte mare și va avea un rol deosebit de important în uh, ce se va întâmpla în continuare cu aceste activități. Nu uh, ne conformăm planului original, dar cred că e potrivit ca reuniunea de astăzi a Comisiei pentru Buget o ședință extraordinară, așa cum scrie în ordinea de zi, să, prezent, să fie prima ocazie în care să discutăm public raportul final și recomandările făcute de grupul la nivel înalt pentru resurse proprii. Aici, la Parlamentul European și la Comisia pentru Bugete mai ales, s-a subliniat rolul crucial al resurselor proprii. Știți foarte bine cât de important este finanțarea bugetului, nu numai partea de cheltuieli pentru arhitectura financiară a Uniunii Europene pentru CFM. Știți foarte bine ce impact are asupra uh, echilibrului instituțiilor europene ca și ce impact are asupra încrederii și legitimității capacității europene de a-și atinge obiectivele și de a-și pune în aplicare politicile. Nu e o coincidență că acest grup la nivel înalt a fost inițiat de Parlamentul European în contextul negocierilor pentru CFM. Și e cu atât mai lăudabil că dumneavoastră Parlamentul European ați numit ca membri ai acestui grup unii dintre perso- unele dintre personalitățile cele mai reprezentative. care reprezintă competențele Uniunii Europene ale Parlamentului și competențele în acest domeniu. Uh, vreau să-mi exprim toată aprecierea, înaltă apreciere pentru Alain Lamassur, pentru Giefer uh, Hofstadt și Vailo Calfin. Cu toții au contribuit activ, cu multă răbdare, cu mult entuziasm la eforturile grupului. În timpul acestui proces, domnule președinte, și dumneavoastră ați avut un rol cheie în multe discuții publice, în foarte multe conferințe și întotdeauna ați uh, arătat uh, că Parlamentul European are un interes deosebit față de acest subiect. Vreau de asemenea să mulțumesc Parlamentului pentru faptul că a pus la dispoziția grupului nostru o serie de capacități administrative. Cooperarea uh, secretariatului instituțional a fost foarte productivă și foarte fructuoasă și sper că poate fi un exemplu pentru ce se poate realiza cu pragmatism și cu bunăvoință. Vreau să mulțumesc uh, șefului grupului de inițiativă privind resursele proprii, Anne Montagnon. Și aici aș vrea să subliniez un aspect politic, domnule președinte. Grupul a fost format ca structură din personalități politice înalte, cu experiențe diferite, toți aveau deja, avuseseră deja răspunderi politice importante în instituțiile europene și în statele membre. Și faptul că fiecare din cele trei instituții au desemnat trei membri în acest grup a însemnat că afilierea instituțională și sensibilitățile instituționale au jucat un rol important. Dar vreau să accentuez că datorită armoniei care s-a creat și care a fost menținută la nivelul grupului, a fost posibil să ajungem la concluziile care au fost în esență unanime. Am formulat nouă recomandări care sunt unanime, cum spuneam. Veți vedea că există doar uh, o singură notă de subsol la una din cele nouă recomandări, un singur membru are o părere diferită. Deci aceste recomandări trebuie, ar fi bine să fie avute în vedere de cele trei instituții când vor discuta. Uh, au fost schimburi de vederi uh, care au durat doi ani la nivelul acestui comitet. S-au făcut foarte multe consultări în afară iar cei care au acționat în propria lor capacitate, dar care s-au simțit și responsabili față de instituțiile care i-au desemnat, au ajuns totuși la o înțelegere unanimă asupra unui subiect care, uh, prin tradiție, este un subiect uh, controversat, mai ales în ceea ce privește relațiile dintre Parlament și Consiliu. Haideți să revenim la mesajele importante ale acestui raport și vreau să încep nu cu o critică apropo de ce e greșit sau prost cu resursele proprii, ci vreau să încep cu meritele lor, cu ce funcționează bine. Raportul nostru include câteva capitole și recomandări din acest punct de vedere și consider că sunt importante, pentru că arată consensul interinstituțional. Dacă n-am fi axat numai pe defecte, imediat eh, am fi antagonizat multe părți interesate și Uh, am fi uh, micșorat uh, șansele de a fi luați în serios și în cele din urmă șansele de a reuși. Din contră, noi am subliniat meritele sistemului curent, principiul echilibrului care cere ca bugetul european să fie întotdeauna în echilibru, să fie de asemenea prevederile privind disciplina bugetară, pragul pentru MFF și pentru uh, resursele proprii tradiționale. Taxele vamale care arată ce trebuie să fie de fapt uh, resursele proprii uh, tradiționale, resursele bazate pe venitul brut național care asigură un venit stabil, orice uh, nouă resursă bazată pe impozit ar duce la înlocuirea contribuțiilor bazate pe venitul brut uh, național. Uh, abordarea noastră a fost să lărgească perspectiva dincolo de punctul de vedere al Ministerelor Finanțelor din statele membre Uh, și de adoptare anuală a bugetului la Strasburg și la Bruxelles. Am lărgit înțelegerea apropo de ce ar trebui să fie folosite resursele proprii dincolo de ideea de, sing- de finanțare unică a bugetului european. Ne-am gândit uh, la co-beneficii politice. O parte din raport numit uh, clarificări conceptuale nu pornește de la o idee de a da lecții cuiva. Este util dacă vrem să împiedicăm un dialog al surzilor pentru că dacă ne gândim la resursele proprii noi, nu se rezolvă toate problemele, pentru că nu putem rezolva rămânerile în urmă uh, numai prin restructurarea părții de venituri. Trebuie să ne gândim de asemenea și la terminologia care s-ar putea să fie provocatoare. Raportul propune niște definiții de lucru ale Uh, surselor reale de venit al acestui concept și clarifică statutul juridic al resurselor proprii. Conceptul de uh, plus valoare europeană nu e un concept nou dar nu ar trebui să-l uh, dăm la o parte ca o principiu director, pentru că stă la baza motivării pentru legitimitatea completă a acțiunilor uh, europene. Frumusețea activității noastre, domnule președinte, este că ni s-a cerut să analizăm o parte din uh, veniturile Uniunii Europene, dar apoi relațiile logice dintre partea de venituri și restul uh, veniturilor dar de asemenea și relația dintre venituri și cheltuieri și în cele din urmă legăturile dintre buget în integralitatea lui și motivul pentru existența acestui uh, buget, la raison d'être. A reieșit foarte clar uh, acest lucru. Nu a fost un efort de a lărgi mandatul, ci a fost mai degrabă un apel lansat de cele trei instituții în momentul în care ne-am consultat cu ele să ne gândim și la aceste aspecte sau la alte aspecte, pentru că nu e vorba numai de resursele proprii, ci e vorba de a că totul uh, uh, se uh, îngemânează într-un fel sau altul și au, toate au un rol în imaginea generală. Și mai e un punct pe care doresc să-l subliniez. Noi chiar credem că, de fapt, uh, conceptul de just retur, uh, o returnare corectă, ar trebui depășit și, de asemenea, să trecem uh, de conceptul de sumă zero care a caracterizat bugetul în prezent vedem o convergență spre o nouă înțelegere, și anume că trebuie să ne ocupăm de Uh, provocările recente și importante legate de mobilizarea investițiilor sau de problemele legate de securitate și migrație. Cheltuielile Uniunii Europene ar trebui să se concentreze mai ales pe bunurile publice comune. Ne, ne-am întors în timp, dar aruncăm și o privire către viitor Uh, facem apel și la viziunea mai clasică a Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană nu e un mecanism uriaș de redistribuție, poate să aibă această componentă, dar pe de altă parte este în primul rând un mecanism care asigură cetățenilor europeni bunuri și servicii de natură publică în primul rând și în al doilea rând de o natură publică care în zilele noastre nu mai pot fi furnizate Uh, individual de fiecare stat membru în parte. Uh, sunt evoluții care au avut loc în ultimii 2-3 ani, mai ales dacă ne gândim la diversele crize cu care ne-am confruntat, fiecare fiind uh, urgență. Dar fiecare dintre ele are în același timp natura unei urgențe structurale care nu dispare bătând din palme așa încât a trebuit să ne reconcentrăm, să ne concentrăm gândirea pe conceptul de bunuri publice pe care trebuie să le furnizăm și care trebuie să stea la baza structurii financiare și care este de fapt structura financiară de bază pentru ele. Am făcut referit trimiteri la bunurile publice care trebuie să fie considerate Uh, și trebuie avute în vedere mult mai serios în viitorul apropiat și anume cele legate de apărarea europeană. Un uh, articol recent din presă a numit efortul nostru ca un efort de detoxifiere a negocierilor de buget ca reacție la o a lui de către conceptul de just, uh, just rutur trebuie să ne ocupăm realmente de acest flux, să vedem care sunt interesele comune, beneficiile comune și să nu ne concentrăm pe maximizarea fluxurilor bugetare prealocate și uh, reducerea la minimum a cheltuielilor considerate inutile. Comisarul Oettinger uh, a dat exemple Cred că la audierea de la Parlamentul European de acum două zile, uh, venită din landul din care provine Baden-Württemberg, care beneficiază direct și indirect de piața comună și de politica de coeziune și de uh, efectele în a doua rândă uh, a fondurilor structurale chiar și în alte state membre, ideea că investițiile inteligente vor aduce rezultate mai devreme sau mai târziu uh, este importantă. Nu e doar o chestiune de altruism. Programele de cheltuiel trebuie de asemenea concepute astfel încât să poată fi folosite în interesul general european, în interesul uh, scurtimii și uh, în interesul dumneavoastră al tuturor, domnule președinte, cei al și să, ca să le las și celor trei colegi din grup posibilitatea să spună și ei ce au de spus. Nu voi intra în detalii care ar putea fi noile resurse proprii, vreau doar să spun că le-am grupat am făcut o analiză tehnică amănunțită a fiecarei noi potențiale resurse proprii. 1 posibile noi resurse legate de piața unică și de coordonarea fiscală și al doi, posibil, posibile resurse noi legate de Uniunea Energetică și de mediu, uh, politicile de climă și politicile de transport. Poate colegii mei doresc să uh, dezvolte aceste teme. În concluzie, mă voi referi la rolul Parlamentului European. În această dimineață, înainte de această reuniune, am dat un exemplar al raportului uh, și al recomandărilor domnului președinte Schulz și am fost de acord că publicarea raportului este evident, uh, nu este evident sfârșitul unui proces, nu este sfârșitul contribuției noastre la acest proces, Sper că reprezintă, va reprezenta un punct de referință, un catalizator în deliberările continue. Și vreau să laud aici cele trei instituții, pentru că poate că cu ocazia acestei activități au uh, inventat uh, un nou format de lucru împreună. După știința mea, Uh, sunt uh, rapoarte care au fost pregătite pentru Uniunea Monetară, pentru revizuirea regulamentului financiar după criză. S-au făcut, activi- s-au făcut activități extraordinare, dar din câte știu eu, asta este prima dată când uh, grupul, acest grup și politic și tehnic a fost alcătuit din reprezentanța celor trei instituții. Și sper că lucrul acesta Uh, va duce la niște rezultate. Nu se acordă o responsabilitate politică niciuneia din cele trei instituții, dar s-ar putea ca acest format să fie un model pentru atingerea unui uh, consens între cele trei instituții. Încă o dată vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru susținerea permanentă și convingătoare pe care ne-ați uh, arătat-o și mulțumesc uh, Comisiei pentru Buget pentru rolul pe care îl va juca în continuare. Mulțumesc, domnule președinte. Merci, monsieur le président, pour uh, cette présentation. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare. Suntem cu toții conștienți de importanța acestui raport, de importanța recomandărilor. Și mi se pare că ați predat ștapfeta acum uh, celor trei instituții. Vă asigur că Parlamentul European va folosi acest raport pentru a se asigura pe, că pe viitor bugetul Uniunii Europene va putea fi ușor de înțeles, nu doar pentru statele membre, cât și pentru cetățenii europeni ați, uh, ne-ați lăsat să înțelegem că ați dori ca cei trei colegi ai dumneavoastră prezenți aici să ia cuvântul. Îi voi da cuvântul mai întâi de toate lui Giefer Hofstadt, care trebuie să ne părăsească în curând. Mai întâi de toate, îmi cer scuze că, iată, sunt primul care ia cuvântul în, înaintea domnului Calfan și a, a lui uh, Alain. Vreau să mulțumesc uh, mai întâi de toate președintelui nostru, domnului Monti. Cred că vorbesc în numele delegației Parlamentului când spun că fără președinția ta, Mario, mm, cu siguranță n-am fi putut obține acest rezultat, acest raport. Sunt conștient de dificultatea sau dificultățile cu care te-ai confruntat în uh, creionarea acestui raport cu aportul tuturor celor trei instituții. După cum spunea domnul Monti, raportul acesta ar trebui să fie un, un fel de model pentru viitoarele reforme de care are nevoie Uniunea Europeană. Iată, formatul acesta ne oferă posibilitatea de a ne înțelege unii pe ceilalți. În loc să intrăm într-un război crâncen din prima zi, putem, uh, pe baza acestui format, să încercăm a găsi un numitor comun. În al doilea rând, domnule președinte, aș vrea să spun că din perspectiva Parlamentului European, acest uh, raport este clar punctul de plecare a viitorului CFM, dar și mai mult decât atât, raportul acesta ar trebui să fie considerat a fi punctul de plecare în cadrul negocierilor privind Brexitul pe care le vom purta. Prin urmare, consider că în rezoluția pe care Parlamentul o va pregăti pe tema Brexitului. Rezoluția aceasta o vom discuta cu siguranță începând cu finele lunii februarie în, și mai apoi în luna martie, după declanșarea articolului 50. Uh, deci, eu consider că măcar o parte a acestei rezoluții ar trebui să se refere la acest raport. De ce? pentru că în raportul uh, nostru am tratat și posibilele consecințe ale Brexitului. În primul și în primul rând, nu va mai exista un rabat, deci pe viitor, dacă nu mai există un rabat uh, acordat Regatului Unit, nu vor mai fi acordate nici rabaturi pentru rabat. Este o uh, informație cât se poate de importantă. Dar raportul acesta, mai mult decât atât, ne oferă indicații cu privire la posibilele consecințe asupra CFM-ului a acestei uh, acțiuni uh, demarate de către Regatul Unit. Ne referăm, referim, bineînțeles, la partea de venituri, de, la partea de cheltuieli, printre altele. În plus, aceasta, acest raport este prima încercare de limitare a efectelor acestui concept de just retur, returnarea integrală a sumelor uh, alocate. Este un concept pe care, care o trăvește discuțiile bugetare la nivel european. În raportul acesta, noi vă propunem următorul lucru. Iată, avem VNP-ul, care este o cotizație directă a statelor uh, membre la bugetul Uniunii Europene. Noi spunem că această cotizație ar trebui să fie limitată și înlocuită cu un fel de pachet uh, de fonduri în care să fie incluse producția, poluarea și altele. Și în felul acesta ne putem asigura că se obține un echilibru la partea de venituri, un echilibru de care să beneficieze statele membre din Uniunea Europeană. Dacă ne gândim la producție, spre exemplu, Există state membre care vor, vor cotiza mai mult la buget. Dacă vorbim despre consum, pe de altă parte, alte state membre vor fi cele care vor vărsa venituri către Uniunea Europeană. Dacă vorbim despre poluare, atunci s-ar putea ca altele uh, Uh, dintre statele membre să cotizeze mai mult. Deci, cre- creându-se acest pachet uh, comun în care să fie băgată producția, uh, consumul și poluarea, poți crea până la urmă un echilibru la nivelul uh, bugetului european. S-ar putea să nu mai eh, fie nevoie pe viitor de un sistem de echilibrare a resurselor proprii. Și mai spunem da, că dacă acest sistem de echilibrare forțată va fi totuși necesar, eh, atunci el ar trebui să se aplice pe o perioadă bine determinată. Bine, știm că pot apărea probleme și ar putea fi necesar un asemenea sistem, dar limitat. Alain se va ocupa de anexa 4 a raportului, deci nu o să o tratez uh, eu în detaliu. Vreau doar să spun că în raportul acesta mai vorbim și despre necesitatea de reinstituire a Uniunii bugetului. Până la urmă este anexa numărul 4 a acestui raport, care a fost până la urmă inspirată de către Parlamentul European. Parlamentul European a fost cel care a insistat pe includerea acestei anexe. Au existat dubii printre membrii, dar noi am insistat asupra ei. Domnul Mon promit, domnule președinte, că această pagină va fi inclusă și în uh, copiile raportului care vor fi puse la dispoziția tuturor celorlaltor instituții. Domnul Verhofstadt, mulțumesc, Mario, pentru toate eforturile depuse. A fost o onoare pentru mine să lucrez din nou alături de dumneavoastră de data aceasta pe marginea acestui raport. Mulțumim, Ghi. Domnul Calfin. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Monti care a condus lucrările. Cel puțin din punctul meu de vedere, munca n-a fost dificilă, atmosfera a fost una plăcută și cu toții ne-am dorit până la urmă să îmbunătățim bugetul european, să-l facem mai responsabil, mai transparent, mai eficient. Și uh, Iată, tocmai pentru că dezideratele noastre au fost comune, am reușit să ajungem la acest rezultat. Vreau de asemenea să le mulțumesc colegilor din Parlament și secretariatului, pentru că, iată, ne ocupăm uh, de, lucru, de raportul acesta de 2 ani și uh, jumătate încoace. De mai multe ori am, prezint, uh, am prezentat în fața Parlamentului pozițiile noastre coordonate. Ați avut posibilitatea de a vă aduce comentariile și am n-am putut uh, decât avea de câștigat uh, de pe uh, urma discuțiilor purtate cu dumneavoastră. Mi s-a părut foarte important ca Parlamentul să fie permanent informat. Haideți să considerăm că acest raport este un fel de scenariu. Într-adevăr, sporește responsabilitatea și uh, transparența și gest, îmbunătățește gestionarea bugetului european, spunem că trebuie să existe noi surse proprii, venim cu propuneri în acest sens. Bineînțeles, avem niște analize tehnice de cea mai bună calitate care argumentează aceste propuneri ale noastre, dar, dincolo de asta, Raportul acesta este până la urmă unul fezabil sau propunerile sale sunt uh, uh, fezabile. Nu uh, e nevoie de o schimbare a tratatelor, nu e nevoie de o schimbare a echilibrului instituțional, nu există niciun fel de îngrijorări din mm, prisma subsidiarității, deci, prin urmare, ținem cont de absolut toate sensibilitățile statelor membre și ale instituțiilor europene în raportul nostru. Iată de ce zic eu că scenariul acesta pe care îl creionăm noi aici este unul fezabil. Cred că instrumentul acesta s-ar putea transforma într-unul încununat de succes pe viitor. Dar între vorbe și fapte e mult drum de parcurs, iar drumul acesta va trebui să-l parcurgem alături de celelalte instituții, alături de parlamentele naționale, Uh, diferitele entități. Asta pentru ca bugetul european, al Uni- uh, bugetul Uniunii Europene să fie mai bine înțeles pe viitor de către cetățenii europeni. E importantă această înțelegere. Deci, dacă raportul acesta iese sau recomandările sale iese uh, să se transforme în realitate, uh, trebuie neapărat să includem în dezbateri și nivelul național. Dar haideți să mergem și mai departe. Să ne întrebăm dacă toate acestea sunt suficiente pentru bugetul european. Aș zice că nu. Dacă ne gândim la sistemul de finanțe publice la nivel european, dacă ne gândim la bugetele naționale, bugetul european, uh, Uh, dacă ne gândim de asemenea și uh, la subiectul pe care cu siguranță îl vom discuta pe viitor, bugetul zonei euro sau uh, capacitatea fiscală a zonei euro, ei, până la urmă, toate subiectele acestea vizează exact aceiași contribuabili. Deci poate că ar trebui să ne gândim puțin la maniera în care finanțele publice la nivel european, care sunt până la urmă banii acelorași contribuabili, sunt folosiți în, într-o manieră mai eficientă. Deci, iată, mergem mai departe. Nu vorbim doar despre buget și îmbunătățirea acestuia și de obținerea de noi resurse. Eu cred că trebuie să mergem mai departe și uh, să reflectăm asupra manierei în care uh, nu vom sau vom face pentru a nu spori uh, povara care este pusă pe, în spinarea cetățenilor, dar, în același timp, uh, trebuie să ne gândim la maniera în care putem eficientiza cheltuirea, cheltuirea uh, fondurilor europene. Bugetul european, într-adevăr, uh, are o serie de capitole care generează plus valoare europeană. Să ne gândim la migrație, spre exemplu. Nu, cred că există bugete naționale care ar putea trata într-o manieră mai eficientă decât bugetul uh, european problema migrației. Deci, zona euro, bugetele naționale și uh, coordonarea cu bugetul european a acestora, flexibilitatea și uh, mobilizarea bugetului european pentru uh, rezolvarea problemelor care au tot uh, apărut, precum uh, aceasta cu care ne confruntăm acum în ceea ce privește CFM-ului, ei, toate subiectele acestea trebuie să fie incluse un, într-un scenariu. Ei, scenariul acesta al doilea ar putea genera mm, mai multe eforturi politice la nivelul statelor membre, ar putea necesita o modificare a tratatelor, dar uh, Cred că reflexia aceasta trebuie să fie condusă. Deci, iată, eu consider că, pornind de la acest raport al nostru, pornind de la recomandările noastre, instanțele publice, decidenții politice ar putea merge chiar mai departe pentru îmbunătățirea întregului cadru financiar. Și aș vrea să mai spun ceva legat de calendar. Ghi s-a referit la Brexit. Eu cred că există multe oportunități care, iată, apar în fața noastră dacă ne dorim o schimbare a bugetului european. Brexitul uh, va fi uh, o problemă mare, în special din punct de vedere bugetar, um, dar, dincolo de asta, trebuie să ne gândim că avem nevoie de consimțământul cetățenilor. Nu putem spune doar că cetățenii britanici uh, au fost induși în eroare, uh, că au votat uh, greșit. Nu, nici pe departe. Nici pe departe. Nu e suficient. Trebuie neapărat să facem bugetul european mai transparent, mai lizibil pentru cetățenii europeni, dacă e să nu se mai repete acest, acest eveniment nefericit. Deci, iată, Brexitul ne oferă posibilitatea de a ne gândi la mod maniera în care am putea îmbunătăți înțelegerea cetățenilor asupra Uniunii Europene. Deci Brexitul este o oportunitate până la urmă și o altă oportunitate este pregătirea următorului cadru financiar multianual. Anul acesta, din câte știu eu, Comisia va începe deja lucrările asupra viitorului CFM, Probabil că anul viitor vom avea deja discuții între cele trei instituții pe marginea CFM-ului viitor. Bine, nu știu când anume va fi adoptat noul uh, CFM de către legiuitor. Va trebui să vedem. Dar, oricum, pe uh, parcursul negocierilor viitorului CFM ne vom confrunta cu, tot cu aceste probleme. Deci eu cred că uh, în această perioadă care ne desparte de adoptarea viitorului CFM, am putea să ne gândim la schimbările pe care ni le dorim. Da, va trebui să ne gândim dacă ne dorim modificări ambițioase sau dacă ne mulțumim cu modificări mai puțin ambițioase. Vreau să le mulț- vă mulțumesc tuturor pentru uh, aportul la acest raport. Eu cred că acest instrument ne va putea ajuta pe viitor. Euh, merci, Monsieur le Président. Domnul mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc lui Mario Monti, asta nu doar uh, ca semn de politețe, ci și pentru că noi, cei care am participat la activitatea grupului la nivel înalt, știm că fără dânsul nu am fi ajuns la acest text care a fost uh, adoptat, uh, după cum s-a spus, cu unanimitate, cu o mică rezervă, o notă de subsol a unei dintre membrii pe marginea unei propuneri. Acest lucru este deosebit de important din punct de vedere politic. La ce mă refer? La faptul că dumneavoastră veți vedea că în recomandările făcute veți regăsi sugestiile făcute cu ani în urmă de Parlamentul, în ultimii ani de Parlamentul European, găsim uh, conținutul propunerilor uh, făcute și de domnul comisar Lewandowski în 2013, numele Comisiei Europene de atunci, Însă, iată, aceste sugestii și propuneri nu implică doar Parlamentul și Comisia Europeană, ci vin în ultimă instanță de la un organism în care este reprezentat și Consiliul, Consiliul care refuzase să deschidă acest dosar în 2013, dar care de această dată va trebui să îl deschidă, mai ales în perspectiva viitoarelor exerciții financiare. Acest dosar fundamental despre care practic nu s-a discutat niciodată în uh, marile dezbateri publice pe marginea Europei și care este una dintre marile vulnerabilități ale Uniunii Europene Uniunea Europeană are ambiții în continuă creștere, finanțează politici care uh, vor să aibă amploare mondială, dar o face cu sume infime, uh, trăind din pomeni. Acesta este un subiect de prim interes pentru Parlament și a trebuit ca Comisia Bugete să convingă mai întâi Parlamentul, apoi Parlamentul a convins Comisia Europeană și acum, iată, ducem discuția și la nivelul Consiliului, știind foarte bine că fiind vorba de chestiuni fiscale, Consiliul are puterea decizională, urmează să decidă prin unanimitate și Parlamentul uh, își va da avizul, dar acest aviz nu are forță obligatorie pentru Consiliu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acum începe lupta politică în toate țările noastre, după cum spunea de altfel și Ghi și după cum o spunea și Ivailo, în țările noastre eh, euroscepticismul se răspândește, nu mai era limitat la, la Regatul Unit. Climatul, prin urmare, nu este foarte favorabil politicilor europene. În plus, vorbim de o temă deosebit de sensibilă când un politician într-un discurs folosește, într-o frază folosește cuvântul Europa și buget, nu o să primească aplauze la scenă deschisă. Ideile preconcepute ale politicienilor din statele membre și ale publicului din statele membre uh, merg în direcția următoare. Dacă vreți să creșteți bugetul european, atunci nu o să faceți decât să sporiți povara cheltuielor publice, o să sporiți povara ce apasă pe umerii contribuabilului european. Ce înseamnă acest, acest lucru? Și ăsta e mesajul pe care vreau să-l transmit în această dimineață Comisiei Bugete ne-am dat seama, pe parcursul activităților grupului la nivel înalt, că în principal se pune problema unei noi dimensiuni politice. N-a fost partea mandatului nostru și nu ține de noi, dar trebuie lansată o nouă inițiativă politică. Trebuie demonstrat că un euro în plus cheltuit în Bruxelles permite să se economisească un euro și mai bine într-o capitală națională. Asta este traducerea în termeni bugetari a principiului subsidiarității. Și asta este o mare lacună a tratatelor noastre. Am menționat principiul subsidiarității în tratate, l-am definit în tratatul de la Lisabona, am specificat inclusiv o procedură care permite parlamentelor naționale să vină și să verifice dacă principiul subsidiarității este respectat cu acest posibil cartonașul galben, cartonașul roșu, cunoașteți procedura. Dar asta se limitează la competențele de ordin juridic. Și până acum, nicio instituție, nici Consiliul, nici, în mod ciudat, Comisia și chiar nici Parlamentul nu s-a interesat în mod sistematic de dimensiunea bugetară a acestui principiu al subsidiarității. Trebuie să introducem o procedură conform care în momentul în care, de exemplu, decidem că de acum încolo o să avem o politică comună de azil și imigrație. Asta e prevăzut în tratate. de altfel asta se și uh, întâmplă în realitate, uneori în condiții haotice în ultimii ani, după cum am văzut-o. Când se ia o decizie de acest gen, trebuie să ne asigurăm că Uniunii se transferă nu doar competențele necesare, ci și mijloacele necesare, și aici vorbesc de mijloace financiare și umane, mijloacele, prin urmare, necesare traducere în realitate acestei competențe. Pentru că altfel opinia publică e dezamăgită pentru că vine și spune, păi, Europa iarăși ne dezamăgește și nu face ce trebuie. Cum zic englezii, it doesn't deliver. Nu aduce nimic luăm decizii, uh, formulăm obiective, dar pentru că nu există mijloacele necesare, nu se întâmplă nimic sau se întâmplă prea puțin, prea târziu. Și aici vine și sugestia mea. Trebuie să ne asigurăm că de fiecare dată când creăm o structură europeană, un serviciu, o agenție europeană, uh, cum am făcut cu Banca Centrală Europeană, ei, într-un astfel de caz, trebuie să ne asigurăm că aceste noi entități sunt înzestrate și cu mijloacele necesare pentru a-și face treaba, în același timp asigurându-ne că la nivel național sau posibil subnațional, mijloacele scad în mod, mijloacele alocate scad în mod proporțional. Și nu așa au stat lucrurile până acum. Când am creat Serviciul European de Acțiune Externă, i-am uh, oferit mm, resursele umane necesare, un personal de 3-4 mii de, de angajați, diplomați în special, dar într-o mare țară pe care o cunosc foarte bine, ministrul afacerilor externe a garantat sindicatelor de resort că niciun loc de muncă nu va fi pierdut în momentul în care își va deschide porțile Serviciul European de Acțiune Externă duplicarea eforturilor, cu alte cuvinte. Chiar și aici, la Comisia Bugete, spune domnul președinte, vedem proiecte de achiziții de clădiri pentru Serviciul European externe, de, de acțiuni externe la Pekin și Tokyo. Înseamnă că ar fi o a 29-a ambasadă în, în Beijing sau Tokyo. Ideea e să avem o singură rețea diplomatică europeană și o politică străină comună, economisind pe planul resurselor naționale. Uh, pot să vă dau și exemplul unei țări mici afectată grav de criza financiară din 2008-2009 și a eliminat patru ambasade în străinătate și în momentul în care bugetul s-a restabilit, au redeschis aceste ambasade care nu fac nimic. La fel, am uh, lăsat la o parte un obiectiv important la momentul Convenției Europene, și anume fuzionarea efectivă uh, personalului consular, serviciilor consularele noastre, de exemplu, în țările africane. Avem uh, un consulat al unui stat membru, reprezentat acolo din motive istorice, și care continuă să aibă, din motive istorice, relații privilegiate cu această țară, ei bine, respectivul serviciu consular ar putea fi să deservească toate cele 28 uh, de state membre, dar a fost complet uitat acest principiu. Păi Frontex-ul. I-am crescut bugetul la 500 de milioane. Practic, creăm un serviciu de frontieră european. Trebuie să ne asigurăm că, într-o în contrapartidă, uh, în contrapartida acestui personal care este transferat către serviciul european, se reduce în mod proporțional efectivul uh, serviciului de pază la frontieră la nivel național. Însă e o logică la care nu se gândește nimeni. Și evident, administrațiile naționale vor reacționa furibund la o astfel de idee reprezentanților sindicali. Ministrii o să se opună, dar în același timp ei trebuie să se asigure că cu banii disponibili se face într-adevăr ceva și mulți vor fi siliți să-și strângă puțin baierele pungii la nivel național, deci ar fi un bun argument pentru ei să spună, bun, reducem numărul de funcționari la noi pentru că în domeniul cu tare cu tare s-au transferat o parte din competențe către Bruxelles și e vorba de activități de funcționari europeni de acum încolo. Și în plus, uh, funcționari uh, de la nivel național pot foarte bine să treacă și să profeseze la nivel european. La fel stau lucrurile și cu politica de azil uh, și de migrație, după cum am spus anterior. Să până acum niciun stat membru nu a reflectat această logică. Pe de o parte, statele membre au acceptat să transfere o competență a Uniunii, când au semnat tratatele, toate propunerile pe care le-am făcut noi de altfel respectă tratatul pe deplin statele membre au acceptat să transfere competențe juridice către instituțiile europene cu condiția ca mijloacele financiare și umane necesare pentru a trece în realitate aceste competențe, cu condiția ca acestea să rămână în statele membre. Nu, trebuie să terminăm cu, cu, cu, această, cu acest procedeu, pentru că dacă vrem să avem sprijinul cetățenilor europeni pentru acest dosar atât de sensibil, trebuie să le putem demonstra clar că un euro cheltuit în Bruxelles înseamnă cel puțin un euro economisit în statele membre membre și dacă ne uităm la anumite cazuri, dacă ne uităm la anumite agenții, Comisia noastră bugete știe foarte bine cum stă treaba, știm că s-au permis uneori ca un euro cheltuit aici să economisească 28 într-un stat membru. Ce sugerez? Sugerez să creăm un mecanism, o procedură uh, Sigur, alături de curțile de conturi naționale și așa mai departe, va trebui să discutăm și cu parlamentele naționale în momentul în care se va pune această problemă, dar va trebui să introducem această componentă bugetară a principiului subsidiarității. Construim Uniunea Europeană în ritm constant, în mod constant și omogen și pe plan fiscal, ținând cont și de principiul subsidiarității aplicat în acest domeniu. E vorba doar de competențele prevăzute în tratat, rămânem la tratat. Deci dacă aceste competențe sunt exercitate la nivel european, costurile presupuse sunt mai mici decât ar fi la nivel național. Mulțumim foarte mult Misiunea ce vă revine ține de resursele proprii uh, trimise pentru a lecui uh, Parlamentul European de beteșugui bugetar. Asta arată că nu ne gândim doar la cheltuieli, trebuie să ne gândim și la resurse. Când vorbim de resurse, însă ne gândim și la cheltuieli, evident. Mulțumesc pentru aceste prezentări. Dăm acum cuvântul colegilor din Comisia Bugete și vom începe cu cei doi raportori permanenți pe tema resurselor proprii, domnul Ianuș Lewandowski, uh, pentru din motive de economie sau din motive ce țin de circunstanțele prevăzute, nu avem interpretare uh, dinspre limba polonă. Domnule Lewandowski, n-am să mă plâng. Sper, cred că, că pot să mă descurc. Mulțumesc pentru aceste prezentări și, mai presus de toate, pentru această dificilă misiune de care v-ați achitat foarte bine. Îmi închipui cât de greu a fost să puneți la oaltă un astfel de raport în contextul actual din Europa mai ales. Cel mai ușor adesea e să critici sistemul actual. Însă, în raport, uh, ni se semnalează și ceea ce funcționează bine, și asta pe bună dreptate, în materie de venituri naționale proprii. De asemenea, se atrage atenția asupra existenței unor diferite sisteme de contabilitate la nivelul Uniunii Europene, oferindu-se comparații între state. Uh, ce mi s-a părut extrem de util este acest concept uh, extins de plus valoare. Pentru că, sigur, avem toată această dezbatere în jurul bugetului pentru Bruxelles. Această dezbatere vine, trebuie să fie detoxifiată. Cel mai interesant pentru mine a fost, cel mai interesant pentru mine a fost prezentarea noilor posibilități în materie de venituri proprii. Uh, pentru că am făcut o comparație cu prezentarea noastră din 2011, unde aveam mai mult sau mai puțin aceleași criterii și aceleași presupuneri, eh, prezumții, nicio schimbare a tratatelor, nicio creștere a volumului cheltuierilor. Și probabil alți veterani, eh, cum ar fi Stefan Lena, se regăsesc și în spatele acestui nou studiu de fezabilitate. Uh, elemente, cum ar fi, de exemplu, electricitatea, nu au fost menționate decât în trecere în 2011, dar important aici este dorința de a confrunta noua realitate, noile evoluții și, sigur, aici intervine și responsabilitatea uh, uh, Uniunii Europene în materie de securitate, migrație, instrumentele financiare trebuie utilizate mult mai mult decât atunci când s-a prezentat cadrul financiar multianual, eh, ultimul. Brexitul este văzut într-adevăr ca o oportunitate și așa văd și eu lucrurile, sincer să fiu. Eh, pentru simplificarea problemei veniturilor este o oportunitate, dar după 2020, din cauza Brexitului, pe plan net, o să pierdem cele 4-5 miliarde care ar fi contribuția Regatului Unit. Estimările sunt precaute, realiste, dar uh, se pune apoi și problema voinței politice. În ultima instanță, voința politică spune dacă mergem înainte sau nu. Deci va veni vremea politicii și politica ține de percepții. Și atunci doar credibilitatea Uniunii, credibilitatea cheltuielilor angajate, legitimitatea plus valorii aduse, doar asta ne va permite să mergem mai departe în identificarea noilor surse de venit și în scăderea veniturilor proprii naționale. Acum este timpul pentru politică. Gerard. Mulțumesc. Gerard Depre are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Ca toată lumea, vreau în primul rând uh, să-l felicit uh, și să-i mulțumesc domnului Monti și tuturor participanților pentru calitatea acestui document și de asemenea vreau să mulțumesc și președinției. Vreau să salut un eveniment rar la nivel european, ce anume calitatea tehnică a acestui document. Asta nu îl face mai puțin lizibil nu trebuie să fii neapărat specialist în limbajul comunitar ca să înțelegi despre ce e vorba. Deci vreau să-i felicit pe cei care și-au dat la să redacteze un document tehnic foarte bun, dar lizibil. De asemenea, salut inteligența politică a acestui document, realismul documentului, subliniat deja. Realismul face că rămânem în cadrul tratatelor, nu pornim la schimbarea tratatelor, cu tot ce ar însemna acest lucru și cum au spus și alți oratori, și uh, se rămâne în cadrul neutralității bugetare, fără implicații uh, imediate de sporire a sarcinii fiscale, care este un principiu fundamental față de opinia publică și, de asemenea, ă, se spune mereu ce este bugetul. Bugetul nu înseamnă numai resurse, înseamnă resurse mobilizate pentru a pune în aplicare niște politici. Iar dezbaterea privind resursele proprii este de neseparat de o dezbatere de fond privind natura politicilor europene și mai ales a noilor politici europene care urmează să fie puse în aplicare. În al patrulea rând, Cred că documentul arată că e un moment favorabil, nu numai pentru că trebuie să negociem un nou CFM, dar uh, Brexitul poate va avea un efect pozitiv. Va diminua nu veniturile Uniunii Europene, deci va reprezenta o problemă pe care trebuie să o abordăm. Vreau să adresez o întrebare care nu mi s-a părut că a fost abordată, și anume problema ritmului punerii în aplicare. Suntem cu toții de acord, cred, că trebuie să utilizăm negocierile cadrului financiar multianual și Brexitul pentru a readuce în dezbatere problema resurselor proprii. Ele vor fi, uh, discuția asta va fi de neseparat uh, de discuția privind noul CFM cât privește punerea în aplicare. Uh, întrebarea o adresez domnului Munt și domnului Lewandowski. Putem să avem în vedere o punere în aplicare progresivă a mecanicii acestea, dinamicii a resurselor proprii. Uh, Brexitul va duce la diminuarea resurselor pentru a compensa în termen neți aceasta putem să ne gândim la sporirea contribuțiilor pe bază de venit național uh, brut a statelor membre sau reforma sistemului de resurse proprii, sau măcar asta. Putem de asemenea, în noul CFM, să avem ca opțiune finanțarea noilor politici sau sporirea noilor um, măsuri bugetare structurale care să vină din resursele proprii. Nu, dar nu putem să spunem statelor că nu mai există contribuțiile bazate pe venitul național brut, ci trebuie să avem un sistem care să fie pus în aplicare progresiv. Pierderile care rezultă din Brexit trebuie să fie compensate, trebuie să ne gândim să folosim resursele proprii pentru toate politicile structurale sau să vedem de unde vin alte surse. E o întrebare pe care o adresez uh, domnului Monti și membrilor uh, acestui grup. Putem să orientăm uh, gândirea către un mecanism de aplicare progresivă a sistemului de resurse proprii și, în ultimul rând, ați insistat într-un paragraf pe care l-am citit a pe ideea că de acum ar trebui să încercăm să identificăm toate resursele care nu au fost avute în vedere în dosar. Și cred că sunt destule asemenea resurse proprii. Mă gândesc uh, la câteva, la amenzi. Comisia face acum niște propuneri de sistem de autorizări prealabile pentru toți cetățenii străini care doresc să intre pe teritoriul Uniunii Europene. E o propunere care a fost uh, înaintată de Comisie putem să facem ca americanii autorizarea asta prealabilă, o să coste 10 euro, 15 euro, eu știu, nu știu, se fixează o sumă. Gestionarea frontierelor comune este făcută de statele membre, dar este o frontieră comună. Deci banii ăștia care vin de la frontierele comune uh, vor putea alimenta bugetul Uniunii, pentru că este un mecanism de control al intrării pe teritoriul Uniunii Europene. Cred că am putea să stabilim un principiu general care să spună că toate, toți banii care vin direct ca rezultat al politicilor unde competența a fost atribuită Uniunii Europene să revină Uniunii Europene, un mecanism simplu care poate fi pus în aplicare. Deci, domnule președinte și membrilor comisiei, mă refer la punerea în aplicare putem să avem în vedere o punere în aplicare dinamică, nu neapărat un sistem complet din prima, și doi, să ne orientăm către găsirea unui principiu general care să arate că niște surse de venituri la care nu ne-am gândit până acum pot fi mobilizate și să devină din ce în ce mai importante. Mulțumesc! Mulțumesc să dăm acum cuvântul coordonatorilor grupurilor. José Manuel Fernandez are. Mulțumesc, domnule președinte. cred că Întrebările au fost importante. În primul rând vreau să vă felicit ca și colegii mei pentru calitatea activității. Vreau să-l salut pe Mario Monti. Dar uh, există un cadru care permite multă convergență și ce o să facem noi în viitor cu bugetul Uniunii Europene. Am avut întotdeauna ambiții foarte mari cu, apropo de obiectivele stabilite și tot spunem că vorbim de 1% din venitul național brut, ceea ce nu e prea ambițios. Ar trebui să generăm încredere în obiectivele noastre, în metodele noastre, mai ales când stabilim obiectivele pentru Europa 2020, nu combaterea sărăciei, educația, coeziunea teritorială și pentru a finanța toate aceste obiective uh, cerem doar 1% sau permitem folosirea doar a 1% din bugetul european. Trebuie să ne gândim mai bine ce facem cu bugetul european. Resursele proprii trebuie să fie înțelese de opinia publică, trebuie să le explicăm, să-i facem să înțeleagă. Același lucru este valabil și pentru ideea bugetului național. Ideea plus valori europene este absolut crucială pentru că ne e destul de greu să definim acest concept și e greu uh, să dovedim în fiecare caz că un euro care poate să aibă un uh, impact întârziat uh, la nivel național. Deci e foarte greu să arătăm că eurul acesta cheltuit uh, la nivelul Uniunii Europene valorează mult mai mult decât un singur euro în statele membre. Și asta are un impact negativ asupra Europei, creează uh, pentru că se susține ideea că un euro cheltuit la nivel european uh, este un euro luat din beritul național. De fapt, efectul e pozitiv, nu negativ. Există mecanisme europene cum ar fi, eu știu, stabilitatea politicilor financiare în Europa, dar trebuie să vedem cât costă și cât se economisește. Nu criza refugiaților, să vedem cât costă și cât se economisește. Deci luptăm împotriva unei opinii publice negative și trebuie să rezolvăm această problemă până la sfârșitul anului. Sunt, să anul ăsta sunt alegeri, sunt alegeri în Germania, în Franța, în țările de jos, ceea ce va reprezenta un obstacol pentru dialogul nostru, dacă chiar putem să avem un dialog pe această temă foarte importantă a resurselor proprii. Resursele proprii ar trebui să meargă mână în mână cu simplitatea, cu eligibilitatea bugetului, cu rabaturile. Cred că e o posibilitate, un moment bun să scapăm de rabat. Să le eliminăm în totalitate din buget. Și încă un punct legat de deci a spus uh, Gerard Depre mai devreme. E vorba de acțiunile care pot fi întreprinse doar la nivel uh, european, de exemplu, uh, comerțul electronic, bunurile care pot fi comercializate numai electronic. Am văzut uh, care sunt domeniile în care pierd uh, statele membre, dar uh, dacă ar proveni, dacă s-ar genera venituri din acțiunile întreprinse în comerțul electronic, atunci acestea ar trebui să revină bugetului european. Trebuie să compensăm și pierderile de venituri din TVA de la statele membre. E clar că dacă nu vrem să modificăm tratatele, avem aici o propunere care înseamnă că nu îi penalizăm pe contribuabili, contribuabilii nu vor suporta o povară fiscală suplimentară și trebuie să ne concentrăm asupra acestui punct, trebuie să ne concentrăm asupra eficienței, să ne concentrăm pe explicațiile pe care trebuie să le dăm. Uh, resursele proprii uh, permit Comisiei să discute despre politici, despre priorități uh, și nu cine plătește mai mult și cine primește mai mult. Problema resurselor proprii ne va permite să scăpăm de problema contribuabililor, contributorilor mari, a pierderilor și câștigurilor pentru veniturile naționale. E momentul să discutăm politicile europene și să vedem care sunt răspunsurile pe care le putem da cetățenilor europeni. Ei cer răspunsuri la această chestiune de foarte mulți ani. Vă felicit, felicit membrii comisiei, membrii grupului pentru activitate. Este o chestiune foarte importantă și ne vom asigura că resursele proprii adevărate vor fi incluse în următorul CFM. Mulțumesc, doamna Rubial. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Monti pentru că a prezidat acest grup la nivel înalt, cum au spus deja ceilalți intervenienți, fără aportul domniei sale și fără modul foarte bun în care a condus uh, acest grup lucrurile nu ar fi ajuns uh, la un rezultat bun și anume la acest document. Documentul are foarte multe informații care trebuie analizate cu multă atenție care în prima parte s-a analizat o, doar o parte din resursele proprii, dar partea a doua se ocupă și de restul resurselor și de cheltuielile Uniunii Europene, ci va fi foarte util pentru activitatea noastră. Mulțumesc și celor trei reprezentanți ai Parlamentului care ne-au informat mereu despre evoluția lucrărilor și uh, am făcut schimb de opinii, de propuneri, de îndoieli pe parcursul acestor lucrări. Deci am, în sfârșit a sosit acest document și acum trebuie să ne apucăm de lucru. Aș dori să fac două comentarii. În primul rând, cel legat de just rătur, de uh, mi s-a îmi place ce a spus de dezintoxicarea negocierilor la buget, uh, dar mai e nevoie de o dezintoxicare, pentru că această returnare integrală în uh, negocierea CFM-ului este chestiunea care este cea mai, care se bucură de cea mai multă atenție. Dar în negocierile anuale uh, nu vorbim de just retur, majoritatea statelor membre Uh, vin cu o cifră care e scrisă pe hârtie și mi se spune, uite, doar atâta pot eu să dau Uniunii Europene și îmi pasă prea puțin de justrături sau îmi, pare, uh, prea, îmi pasă prea puțin de probleme. Iată, e o cheltuială pe care pot să o fac și nu mai pot să cheltuiesc mai mult decât atât. Deci avem niște limite pentru returnarea integrală și avem și minimele, uh, valoarea minimă a cheltuielilor pe care trebuie să le facă Uniunea Europeană. Deci trebuie să vedem din nou problema asta ca să evităm discuțiile ciudate, perverse, care ne, ne fac să pierdem foarte mult timp și uh, ca să putem stabili ce anume putem cheltui, cât putem cheltui, unde și cum putem cheltui. Mi se pare interesantă ideea domnului Lamasur privind subsidiaritatea și contabilizarea subsidiarității în, uh, în buget. Dar ajungem la a doua idee a mea, și anume dimensiunea bugetului. Eu temă tabu, mai tabu decât resursele proprii, dar să fim sinceri. Sunt foarte multe priorități și uh, uh foarte multe provocări acum. 1% din uh, VNB nu e suficient. Uniunea Europeană trebuie să aibă resurse proprii mai mari, trebuie ca statele membri să ne ajute investițiile publice necesare Uniunii Europene, criza refugiaților, la care n-am știut să reacționăm nici din punct de vedere politic și nici financiar combaterea schimbărilor uh, climatice, problema legată de energie și de apărare, care e una din marile priorități noi ale Uniunii uh, Europene, nu se rezolvă cu câteva sute de miliarde de euro. 1% nu e suficient și nici 1,23% cât avem acum nu sunt suficienți pentru a face față tuturor acestor provocări. Și vreau să închei cu o propoziție. Mi-e teamă de ceva mi-e teamă că există anumite grupuri interesante care se vor concentra doar pe chestiunea cheltuielilor și modificarea cheltuielilor din acest raport. Știm că unii nu vor uh, să privească într-o parte și vor privi doar în partea asta. Și am și o dorință să nu fie un raport minunat acesta, un raport important la nivelul Uniunii Europene și după ce l-am scris îl punem într-un sertar și uităm de el în 30 uh, de ani de acum încolo. Sper că măcar noi la comisia asta îl vom avea mereu în fața noastră și vom uh, lucra la o propunere a acestei comisii pentru ca realmente să avem bugetul de care are nevoie Uniunea Europeană și un buget care să uh, arate euroscepților că Uniunea Europeană este o invenție foarte bună a omenirii. Mulțumesc! și va fi valoarea, plus valoarea Comisiei pentru bugete. Domnul Colmel are cuvântul acum. Zunächst auch mal möchte ich noch mal Herrn Mon Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să îi mulțumesc domnului Monti și echipei sale pentru acest raport, asta de la bun început. Cred că, iată, raportul acesta ne oferă acum șansa de a discuta din nou în detaliu absolut toate aspectele legate de buget. Discuția aceasta, bineînțeles, uh, poate fi purtată doar în cazul în care participanții sunt cât mai de- deschiși cu putință și asta de la bun început. Stabilirea de noi resurse proprii ale bugetului Uniunii Europene ar duce la simplificarea sistemului bugetar al Uniunii Europene. Dar se pune întrebarea cât de mare trebuie să fie bugetul european. Dacă definim bugetul prin resursele proprii, atunci aceasta va fi și suma cheltuielilor, indiferent de care sunt obiectivele noastre. Și cred că în procedura bugetară, trebuie să discutăm neapărat și despre suma uh, care uh, reprezintă uh, bugetul uh, european și de, despre cheltuieli. Uh, trebuie să purtăm discuția aceasta pentru a ști ce avem și pentru ce. Uh, Parlamentul European nu ar trebui nici pe departe să, să stea pe margine în dezbaterea aceasta și uh, ar trebui să nu accepte cine știe ce uh, rezerve care vor fi constituite, pentru că rezervele întotdeauna vor fi cheltuite. Deci, haideți să nu ne amăgim, să nu pornim de la pre, Uh, premisa că dimensiunea bugetului uh, european nu este importantă. Am văzut uh, ce s-a întâmplat la ultimele discuții bugetare. E clar că întotdeauna cheltuierile vor fi mari se vor dori fonduri suplimentare din nou și din nou pentru diferitele capitole. Spre exemplu, haideți să luăm un exemplu. Politica migrației. Se consideră pe drept cuvânt că cheltuielile în acest domeniu aduc, într-adevăr, o plusvaloare europeană. Sunt de acord că Uniunea Europeană trebuie să cheltuiască mai mulți bani în domeniul acesta, dar dacă e să facem cheltuieli suplimentare în acest domeniu, avem nevoie de o politică europeană a azilului. Dar deocamdată nu avem această politică comună a azilului. Deci, ce zic eu? Înainte de a discuta despre finanțare, trebuie să creem și bazele finanțării. Și, din păcate, discuția aceasta nu se poartă întotdeauna îmi dau seama că un euro investit în politica agrară comună înseamnă mai mult decât un euro investit la nivel național. Eu nu vreau să subminez nici pe departe solidaritatea. Reprezint Germania, Germania este contributor net și eu sunt de părere că uh, fiecare euro uh, cotizat de Germania este un euro folosit pentru o Uniune Europeană funcțională. Dar din păcate, birocrația de la Bruxelles, birocrația care nu e întotdeauna necesară, reprezintă un uh, obstacol în calea utilizării uh, Uh, într-adevăr eficiente a bugetului Europe, uh, Uniunii Europene. Deci eu cred că trebuie să discutăm despre ce anume trebuie să acopere bugetul european. Asta de la bun început. Dacă purtăm discuția aceasta, atunci sau după aceea vom putea discuta despre maniera în care vom putea face mai mult și cum anume vom putea face mai mult în anumite uh, domenii. Nu cred că e momentul să ne umflăm în pene că Uniunea Europeană ar putea avea resurse uh, proprii. Pentru că dacă ne-am uh, împăna cu asta, atunci cred că am uitat subiectul care este într-adevăr esențial și anume ce anume trebuie să financeze într-adevăr Uniunea Europeană. Mulțumim. Urmează domnul Taron. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Monti, mulțumesc, domnule Lamasur, le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din redactarea acestui uh, important document. Vreau să spun un secret. E fierbinte rău. Nu a fost furat uh, din căsuța mea poștală și nu mi s-a întâmplat ca până acum să mi se fure ceva uh, din căsuța poștală. Deci, realmente e fierbinte rău. Sigur, merită citit. Trebuia să vină mai de mult, a durat mai mult decât credeam noi că va dura, dar hai să lăsăm asta deoparte după părerea mea, Uniunea Europeană, așa, uh, nu ca instituție, ci ca idee, ca un concept teoretic, nu poate exista fără o legătură directă cu cetățenii. Și una dintre cele mai uh, bune legături cu cetățeanul este plata impozitelor și de fiecare dată când pot, uh, vreau, susțin ideea că cetățenii europeni trebuie să devină partea acestui proces, nu să plătim impozite la nivelul statului membru și apoi guvernul hotărăște ce face cu banii. Uh, noi trebuie să avem însă o legătură directă care să asigure ideea că Europa e văzută ca un proiect comun nu ca ideea că cineva de la Bruxelles sau de la Berlin face cine știe ce. De, a, de aceea îmi place propunerea privind uh, TVA-ul care e discutată de multă vreme. Și vreau să pun o întrebare. Ați avut în vedere efectul regresiv al uh, acestei taxe, vă puteți aștepta ca în țările mai puțin bogate să fie criticată această propunere, nu ca o povară pentru contribuabil. Și ce credeți că ar trebui să facem ca să fie mai transparentă? Nu să creăm această legătură instituțională cu cetățenii. Nu, eu știu, să avem uh, pe facturi sau pe chitanțe ceva care să scrie TVA european? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Taron. Aș vrea să, eu știu, să devenim simpatici în ochii concetățenilor noștri. Import, de exemplu, prin impozitul pe consum dar uh, o să fie o dezbatere, pentru că nu e așa ușor. Domnul Gaier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau uh, mai întâi de toate să-i felicit pe membrii grupului de lucru. Vreau să vă felicit uh, în primul și în primul rând pe dumneavoastră, domnule Monti. Rezultatul este unul excepțional Vreau să le mulțumesc de asemenea colegilor uh, noștri și foștilor colegi, mă refer aici la domnul Calfin. Cred că recomandările dumneavoastră depășesc așteptările dumneavoastră, cel puțin eu sunt uh, foarte entuziasmat uh, la prima lectură a raportului. Acum trebuie să vedem cum transformăm toate acestea în politică. Într-adevăr, cum s-a spus, uh, ne aflăm în fața unei oportunități. Le-am spus uh, colegilor uh, britanici că, într-adevăr, Uniunea Europeană va fi mai slabă fără Regatul Unit, Regatul Unit va fi mai slab fără Uniunea Europeană, dar discuțiile bugetare vor fi mult mai simple la nivel uh, Uh, european după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Uh, până acum uh, ne-am tot confruntat cu blocajul exercitat de către Regatul Unit. Nici măcar n-am îndrăznit să discutăm prea multe lucruri, tocmai așteptându-ne la uh, rezistența britanicilor. Ei, acum lucrurile se vor schimba. Domnul Schäuble spune că problema aceasta a resurselor proprii este într-adevăr una care merită discutată. Da? Bine, s-ar putea să ne trezim cu alți britanici între ghilimele printre celelalte nații reprezentate în Uniunea Europeană. Da? Mă rog, discuția va trebui să fie portată. Vom vedea dacă va da și rezultate. Raportul în sine este unul uh, extraordinar care uh, are meritul acesta de a pune în prim plan problema resurselor uh, proprii. Și raportul acesta ne-ar putea ajuta să tragem ponoasele de pe urma negocierilor. Știu că, însă că uh, statele membre discută după cum uh, le convine uh, lor. Văd asta în Germania, chiar dacă domnul Schäuble este aparent încântat de resursele proprii, uh, nu întotdeauna a fost dispus să privească aceste resurse proprii din aceeași perspectivă ca și noi. Am văzut asta pe parcursul negocierilor privind uh, CFM-ul. Există o serie de uh, state membre care se comportă de parcă mm, banii europeni ar trebui să rămână la nivel național, n-ar trebui să existe niciun fel de uh, transfer. Deci există posibilitatea ca aceste discuții totuși să, să caboteze la un moment dat. Dar noi trebuie să luptăm pentru ca discuția să fie pur, purtată. Nu trebuie să le uh, permitem de asemenea populiștilor să își asume acest subiect. Știm că problema fiscală a fost din nou și din nou exploatată de către, popul, de către populiști. Uh, M-am uitat în sală astăzi, uh, colegii de la ENF și EFDD nu sunt prezenți. Bine, lucrul acesta nu mă surprinde absolut deloc. Uh, iată, nu sunt uh, neapărat interesați să discute ce anume este inclus în acest raport, sunt mai degrabă interesați de prostiile pe care le-ar putea spune pe viitor. Uh, în orice caz, raportul acesta vine cu niște propuneri clare de simplificare a bugetului european. Nu îmi fac uh, griji neapărat pe marginea sau legat de dezbaterea care va fi uh, purtată. Eu, uh, spre deosebire de colegul Kemmel, nu fac niciun fel de griji în legătură cu maniera în care dezbaterea aceasta ar putea să fie exploatată în uh, sensuri care nu erau uh, cele vizate inițial de către creatori. Deci eu cred că um, trebuie să existe vase comunicante la nivelul bugetului european, deci dacă uh, transferul sau dacă transparența aceasta va exista, atunci transferurile vor putea fi uh, executate și dintr-o parte și înspre o parte și înspre cealaltă. Nu cred că se va ajunge neapărat, în cazul în care lucrurile vor fi bine făcute, la o povară uh, uh, fiscală suplimentară pentru contribuabil. Și după aceea există um, o un studiu a Parlamentului European cu privire la costul care ar fi implicat de neexistența Uniunii Europene. Cu câțiva ani în urmă am venit cu acest uh, studiu, am arătat care ar fi povara care va, ar trebui să fie su, suportată de către statele membre în cazul în care n-ar exista acest uh, Um, acest nivel european. Gândiți-vă doar la costurile care ar fi generate în cazul în care ar fi necesară o autorizație pentru comercializarea medicamentelor, o uh, autorizație națională. Iată, în momentul de față avem autorizațiile uh, europene care uh, le permit uh, companiilor să nu uh, Uh, solicite eliberarea unei autorizații naționale pentru fiecare stat în care vor să fie prezenți. Uh, doar dacă ne gândim la sistemul medical, uh, se economisesc practic vreo 8 miliarde de euro anual. Deci, iată, toate costurile acestea trebuie să fie permanent puse în, în discuție. Trebuie să le spunem oamenilor că, da, există costuri pentru finanțarea uh, politicilor europene. Politicile europene, într-adevăr, trebuie să fie transparente, eficiente, să vină cu o plus valoare europeană, dar trebuie să le amintim cetățenilor europeni că faptul că există o Uniune Europeană generează în sine uh, o serie de reduceri a uh, uh cheltuielii costurilor, costurilor la nivel național. Toate subiectele acestea trebuie să le subliniem, uh, noi toți cei care ne vom implica în această dezbatere și sper că cât mai mulți se vor implica în această dezbatere pentru ca acest raport uh, Monti să fie într-adevăr încurunat de succes. Trebuie să începem discuția în Parlamentul European cât mai curând cu putință. Dacă le permitem uh, și pe viitor uh, uh, șefilor de stat și de guvern să se bată ei între ei acolo în Justus Lipsius pe tema cotizațiilor, dacă vom reuși să contracarăm genul acesta de acțiuni pe care deja le cunoaștem de ceva ani încoace, atunci vom reuși într-adevăr să, să mergem mai departe, bineînțeles cu ajutorul raportului Monti. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Într-adevăr, trebuie să fim uh, cât mai uh, încrâncenați uh, cu putință pe, pe viitor, dar trebuie să fim totuși, să găsim acel echilibru perfect. Doamna Toma. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Monti, vreau să vă felicit din tot sufletul și pe dumneavoastră și pe reprezentanții uh, Parlamentului European. De ce vreau să vă felicit? Pentru că, trebuie să recunosc, m-am înșelat. Nu cream, credeam în succesul dumneavoastră, am fost sceptică de la bun început și iată, astăzi nu pot decât să recunosc că, în ciuda așteptărilor mele, rezultatul uh, depășește orice fel uh, de uh, de previziune pe care am făcut-o înainte demarării uh, lucrărilor de către dumneavoastră. E într-adevăr foarte important, după cum spuneați, să colaborăm cu uh, parlamentele naționale. Cred că este esențială această colaborare. Cred că doar cu doar cu uh, parlamentele, parlamentele naționale am putea, într-adevăr, uh, nu știu, debloca situația. Nu cred că Consiliul va fi la fel de maleabil ca și parlamentele naționale și am văzut asta la uh, finele negocierilor pe revizuirea CFM-ului anul trecut. Doar în momentul în care am menționat posibilitatea sau dorința noastră de a discuta despre resurse proprii în viitorul CFM, uh, Consiliul s-a blocat. Deci nu cred că există neapărat unanimitate în ceea ce privește resursele proprii la nivelul Consiliului. Deci uh, avem nevoie de parlamentele naționale. De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru uh, toate elementele pe care le-ați uh, uh, enumerat în contextul acesta a resurselor proprii, transparență, echitate, etc. Vă mulțumesc mult pentru acestea. Cu ajutorul acestor uh, criterii vom putea într-adevăr să stabilim care dintre resurse pot fi sau nu privilegiate. Ne ajutați uh, prin acest uh, capitol al raportului dumneavoastră. Subiectul acesta este într-adevăr esențial pentru că el ne-ar putea ajuta să rezolvăm trei probleme Vă mulțumesc, domnule Calvin, Calvin, pentru cele spuse cu privire la uh, subsidiaritate. Într-adevăr, uh, toate astea pot fi valabile în cazul, uh, doar în cazul în care um, mișcările europene sunt într-adevăr eficiente. Deci, dacă nu există o eficiență dacă sporim cheltuielile la nivel european, scăzându-le pe cele la nivel național în domeniile esențiale, atunci, uh, nu știu, nu cred că mergem neapărat înainte. Deci, subsidiaritatea, transparența și uh, eficiența sunt esențiale. Aceasta este prima problemă cu care ne confruntăm. În al doilea rând, uh, a doua problemă este suma Mie nu mi-ar uh, plăcea, mie nu mi-ar plăcea să rămânem la acel, același nivel ca până acum, pentru că dacă rămânem la același nivel, nu vom putea face față provocărilor. Și în al treilea rând, al treilea, a treia problemă, ei, mi se pare că este cea mai importantă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, iată, Contribuția națională în momentul de față reprezintă elementul esențial al bugetului european. Și tocmai asta este problema, pentru că uh, accentul pus pe contribuția statelor membre duce la scăderea bugetului european. Nu mai vorbim acum despre uh, creșterea bugetului european, ci vorbim de fiecare dată despre, despre scăderea sa. Am trei comentarii pe care vreau să le fac sau întrebări pe care vreau să le adresez. Uh, se vorbește veșnic despre uh, contributorii uh, neți, despre cei care plătesc. Ei, nu-i chiar așa. Eu cred că dacă venim cu conceptul de justiție fiscală, Cred că acesta este criteriul numărul unu al dumneavoastră. Ei, dacă venim cu acest concept, vom putea tocmai eh, să ieșim din această spirală. Putem să devenim nu mai simpatici. Nu, nu se poate, pentru că impozitele nu sunt niciodată sau contribuțiile nu sunt niciodată simpatice. Dar putem să le explicăm mai bine uh, cetățenilor care sunt cheltuielile care sunt într-adevăr necesare. Și putem să le explicăm asta cetățenilor, zic eu, pentru că dacă nu avem pe cetățenii alături de noi, suntem conștienți, conștienți de faptul că nu vom obține nimic. În primul și în primul rând trebuie să-i atragem pe cetățeni de partea noastră, dacă e să atragem de partea noastră și uh, și Consiliu. Deci, trebuie să le explicăm uh, cetățenilor care sunt uh, care sunt uh, cheltuielile care sunt absolut necesare. Trebuie să le explicăm care sunt uh, rea, realocările absolut esențiale. Bine, dar uh, nu mai uh, intru în detalii aici, dezbaterea cu siguranță va, uh, va continua. Domnule Artui, Acum, avem uh, raportul Comisiei pentru Bugete a domnului Lewandowski, care uh, va fi finalizat în curând. Avem uh, o dezbatere cu parlamentele naționale. Ar trebui să purtăm o dezbatere și cu cetățenii. Avem o dezbatere cu Consiliul și aici mă întorc uh, în direcția coraportorului Olbrecht, um, care știe prea bine că vom avea discuții în continuare pe tema CFM-ului. Deci, iată, există o serie de instrumente și tocmai de aceea vreau să vă întreb uh, ce uh, părere aveți cu privire la calendarul pe care îl putem întrevedea. Vă mulțumim, doamnă, doamnă Toma. Îmi place gândirea dumneavoastră cu privire la impozitele care sunt mai simpatice sau nu. Domnul Manca urmează. Vi a členovia vašej skupiny ste urobili jednu skvelú vec. Mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră și membrii Eurogrupului ați uh, făcut un lucru remarcabil. Ați creat aici o atmosferă pozitivă, care în sine e un avantaj și trebuie să fie utilizat. Am citit în seara trecută acest material și eu am primit un exemplar care a dispărut. Sper că nu e cel uh, furat de asistentul domnului Tarant, glumesc și eu. Detaliile o să le discutăm în săptămânile ce vin, dar mă bucur că pot să vă spun că în pregătirea acestui raport ați folosit informațiile Eh, trimise de oamenii de știință slovaci de la Academia de Știință și cei de la Institutul din Viena. Mă bucur că ați găsit o nouă metodă de a coopera la nivel interinstituțional. Sper că și instituțiile vor crea această procedură, pentru că vor fi de depășit obstacole semnificative. Vorbeați de procedurile naționale care creează proceduri. Sunt uh, și alte obstacole pe lângă cele menționate de dumneavoastră. Ar trebui să, de exemplu, să evităm situații în care personalul european este subutilizat. Există instituții care, pentru a se țină de promisiune, o să se apuce să concedeze, de fapt, oameni importanți, cum ar fi interpreții, sau uh, subcontractează anumite servicii în afară. Deci ar trebui să evităm astfel de practici. Dacă cetățenii europeni uh, ar fi să, trebuie să ne creadă și să aibă încredere noi, atunci trebuie să fim rezonabili, dar și sinceri în același timp. Vorbeați de resursele proprii ale Consiliului și de sprijinul Parlamentului European. Apoi, uh, s-a prezentat un aviz care spunea că odată ce se adoptă resursele proprii, nu o să mai existe un impact național asupra bugetului, dar această informație este eronată și ar trebui să avem mare grijă. Pentru că există o mare rezistență la soluțiile externe, așa merg lucrurile și de aceea trebuie să credem și noi un format similar cu cel al dumneavoastră, domnule Monti. Țin pumnii strânși pentru noi toți și sper că cu toții vom avea succes cele din urmă. Aș avea și eu o întrebare spre domnul președinte. Bugetul, practic, înseamnă mijloacele puse în serviciul unei politici. Întrebarea e ce o să facem la nivel european, ce competențe vrem să încredințăm Uniunii Europene ce competențe sunt statele dispuse să transfere, pentru că vedem că în contextul mondializării nu mai există posibilitatea de a exercita anumite competențe la nivel național, ci transferarea acestora la nivel european ar putea într-adevăr să le permită să recâștige în termeni reale o suveranitate proprie. Deci dacă s-ar presupune un astfel de transfer de suveranitate, pentru că ne dăm seama că anumite competențe sunt mai bine exercitate la nivel european. Deci statele economisesc bani pe de o parte și pot să pună la dispoziția bugetului european uh, echivalentul costurilor uh, aferente. Pentru că, încă o dată, vrem să demonstrăm că lucrurile se fac mai ieftin dacă se fac la nivel central european. Și acum dau cuvântul domnului Monti și domnii Lamasur și Calfin vor interveni apoi cu propriile comentarii și răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să vă spun că acest schimb de opinii este deosebit de încurajator. Merge bine dincolo de ce mă așteptam eu și le mulțumesc tuturor membrilor și vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, pentru considerațiile pozitive referitoare la munca depusă de noi și încă o dată trebuie să vă spun că vorbim de un efort colectiv. Îi felicit pe colegii mei de la Parlament și de la alte instituții și mă bucur să văd Uh, membrii secretariatului aici, uh, oamenii care au făcut uh, lucruri importante pentru noi. Într-adevăr, am avut alături de noi și câteva instituții și think tank-uri. E un raport politic, da, dar știm din experiență că un raport politic este luat în serios numai și numai dacă uh, se bazează pe date analitice și tehnice solide. Aș uh, veni și eu cu o mărturisire uh, pentru, pentru doamna Toma. Trebuie să mărturisesc, să-i mărturisesc domniei sale și dumneavoastră în general că un motiv secret eh, din spatele activității mele în cadrul acestui grup a fost acela de a o converti pe doamna Toma astfel încât eh, domnia sa să ajungă să creadă în eh, posibilitatea unui succes. Deci, iată principiul recunoașterii reciproce. Vin aici cu bune auspicii pentru viitorul activității noastre. Foarte pe scurt, domnule președinte, aș vrea să mă refer la câteva chestiuni menționate și i-aș ruga de asemenea pe uh, colegii Lămăsur și Calfin să completeze aceste observații cu observațiile lor proprii. De asemenea, doresc să le mulțumesc raportorilor, raportorilor permanenți și coordonatorilor. Un aspect interesant este următorul. poate, din cauza celor două elemente din peisaj, cadrul financiar multianual și Brexit-ul, ne putea imagina că propriile resurse ar putea să devină operaționale mai devreme decât ne-am aștepta noi, ca măsură compensatorie pentru ceea ce urmează să se piardă. Ar fi o este o problemă interesantă. Și probabil ar fi logic să fie așa. Apoi, pentru că noile resurse proprii sunt chestiuni noi, ar putea dura mai mult mai, decât mai puțin pregătirea și traducerea lor în realitate. Eventual, o idee ar fi ca anumite noi resurse să ia forma de completări la forme deja consacrate de impozitare în statele membre. Și atunci uh, s-ar uh, combina avantajul uh, intrării timpurii cu lipsa nevoii de a începe de la zero în materie de experimentare. E doar un concept pe care doresc să îl aduc în discuție. Sunt de acord că ar putea fi și un principiu general conform căruia acele resurse care țin de competențele comunitare ar putea fi alocate ca atare către bugetul comunitar. În ceea ce privește efectul regresiv al dependenței sporite de TVA, menționat de colegii mei care au uh, lucrat mult pe tema TVA-ului, uh, uh, dâns și vor da un răspuns. S-a, spus aici cuvinte amabile despre raportul nostru și vorbitor a spus că a durat probabil mai mult decât ne așteptam până să vedem acest raport. Uh, Într-adevăr, a durat mult, însă instituțiile, când au pregătit mandatul pentru raportul nostru, s-au gândit bine. Eram la începutul lui 2014 și, ca limită, ei au stabilit eh, finele lui 2014. 16, deci o alocare destul de generoasă de timp. Noi ne-am gândit că ar fi riscant să venim cu un raport înainte de limita de timp alocată și raportul a fost încheiat de fapt în decembrie 2016 și iată-ne acum aici. De ce spun că s-a procedat bine așa? Pentru că s-au întâmplat multe în ultimul an din viața grupului nostru. Și atunci, dacă ar fi trebuit să definitivăm raportul până la mijlocul lui 2015 sau finele lui 2015, tehnic am fi putut. Însă, nu am fi fost în situația de a discuta implicațiile Brexitului, corelația dintre aspectele bugetare și noile funcțiuni emergente ale Uniunii Europene. Cred, prin urmare, că ar trebui să mulțumim celor trei instituții, nu pentru că ne-au dat uh, timpul necesar sau ne-au dat prea mult timp, ci că pentru, pentru că au uh, prevăzut uh, că această perioadă de timp va veni cu noi evoluții la nivelul Uniunii Europene, evoluții ce au un impact asupra activității noastre. Apoi, în ceea ce privește uh, pașii următori, uh, cred că aici domnul președinte ar trebui să răspundă în ceea ce mă privește în nume propriu, dar cred și în numele colegilor, pot să vă spun că în măsura în care uh, va trebui să se relateze un text cu caracter pedagogic care să explice opiniei publice uh, textul de astăzi, uh, care să permită intervenția în dezbatere publicile. Cred că din acest punct de vedere puteți conta pe noi, dacă considerați că un astfel de exercițiu ar fi util. Și cu asta ajung la ultimul dintre lucrurile pe care doream să le spun. După cum uh, au spus unii dintre dumneavoastră, între acum și atunci vor fi alegeri în uh, multe state membre și aceste alegeri s-ar putea să aducă blocaje semnificative pe aceste teme. Însă, și asta aș spune eu într-o dezbatere publică cu caracter pedagogic, eu aș invita șef de guvern, ministrii de finanțe, să se gândească la următorul lucru. peisajul electoral și în contextul referendumului a devenit problematic peste tot în Uniunea Europeană. Și practic dinamită să vorbește acum de Uniunea Europeană în contextul dezbaterilor politice interne, la nivel național. Multe dintre partidele care participă la guvernare sau care dețin guvernarea de unele însele, de, fără, fără aliați, Uh, au dificultăți în dialogul cu partidele eurosceptice, naționaliste și așa mai departe. Revit să folosesc expresia partide populiste. Însă, acești șef de guvern, acești miniștri de finanțe s-ar putea gândi la următorul lucru. Noi încercăm să luăm voturi de la eurosceptici, de la naționaliști, încercând cel puțin să fim generoși în termeni financiari, mai precis încercând pe cât posibil să reducem povara fiscală în țările noastre. Să câștigăm, prin urmare, măcar un punct în evaluarea pe care o vor face electorii. Însă ea ar trebui să se gândească că motivul pentru care în multe țări aceste partide câștigă voturi, motivele nu țin cu de aspecte strict economice, de nivel de impozitare. Nu e vorba de puterea de cumpărare a cetățenilor. Motivele țin mai curând de anumite îngrijorări fundamentale, de anumite spaime. E vorba de migrație, de terorism, de refugiați, de securitate internă și externă. Aș continua spunându-le acelor miniștri sau prim-miniștri Aici e vorba exact de bunul public, nu e vorba de ceva ce cumperi la supermarket, e dacă ai mai mulți bani în buzunar. Și într-una ni se spune că statele membre nu pot să mai ofere acest bun public care ar îmbunătăți situația reală a cetățenilor, pentru că aceștia s-ar simți mai eh, siguri într-o societate bine organizată și așa mai departe. Însă, s-ar putea să fie în interesul dumneavoastră, inclusiv din punct de vedere electoral, să vă gândiți dacă nu cumva ar trebui să insistați ca Uniunea Europeană să joace un rol mai mare pentru că probabil este singurul factor care ar putea să vină exact cu acele lucruri de care au nevoie disperată alegătorii dumneavoastră. Însă, dacă vă gândiți că anumite funcțiuni ar putea să funcționeze doar la nivel european, puteți să faceți pasul următor și să spuneți dacă vrem să fim răspunzători și credibili, noile funcțiuni proprii necesită alocarea de resurse proprii noi. Și din acest punct de vedere, consider că sprijinitorii Uniunii Europene, cei care își doresc un buget mai proactiv, nu ar trebui să fie atât de timizi. Ar putea să treacă la o atitudine mai proactivă și, desigur, ar trebui să citească cu atenție raportul. De exemplu, în ediția de astăzi eh, online a ziarului Handelsblatt, am citit un comentariu făcut de o persoană pe care o respect foarte mult, eh, adjunctul ministrului eh, german de finanțe, Jens Spahn, care vorbea de reacția Germaniei la raportul nostru și când a fost întrebat despre această reacție, a spus foarte repede, este complet inutil. N-ar trebui să se discute problema fondurilor suplimentare pentru bugetul european, ci ar trebui să se discute de eficientizarea cheltuierilor uh, actuale. Cred că dacă această personalitate citește cu atenție raportul, va vedea că preocupările sale sunt într-adevăr bine abordate acolo și același lucru ar trebui să-l facă și alt șef de stat și de guvern. Vă mulțumesc! Exact asta voi spune în continuare la conferința de presă. Domnul Alan Lamasur are cuvântul acum. Președintele Monti a răspuns în esență la toate întrebările. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor pentru complimentele adresate. Să nu-l uităm pe Montagnan, care a avut stiloul în mână și care e așezat acolo, An Montagnan, care e așezat acolo între auditori, ia uite-o, este colaboratoarea noastră colaboratoare a domnului Monti, în primul rând, vine de la Comisia Europeană și a fost între șefii echipei care ne-a ajutat să redactăm acest raport. Mario Monti a răspuns la remarca foarte inteligentă, dar nesurprinzătoare, făcută de Gerard Depre, care spunea că din momentul în care hotărâm asupra unor politici europene care înseamnă crearea de venituri publici, ideea este că aceste venituri trebuie să ajungă la uh, bugetul comunitar. Și din acest punct de vedere am ratat o șansă extraordinară. Și eu sunt cel care sunt răspunzător pentru acest lucru. Nu, ca eu sunt creștin democrat și atunci asta o să mă costă câteva sute de ani în purgatoriu. Dar mărturisirea, nu? Dacă ne mărturisim public, mai scăpăm de niște ani, nu? Avem un bonus la anii ăștia de purgatori. Uh, am uh, pierdut ocazia pe care nu o dădau uh, ETS-urile, adică dreptul de poluare care trebuia să fie scos la licitație. Comisia Europeană la primele valori uh, s-a înșelat pentru că sistemul acela a fost prost conceput inițial și se spunea că o să aducă 30-40 de miliarde de euro. Dar ar trebui să existe o piață europeană a drepturilor de poluare și asta ar trebui să alimenteze, nu bugetul european. Ideea este că s-a considerat că trebuie să alimenteze bugetul național, ceea ce nu e corect. Și o să dau un exemplu excelent. Aș adăuga două chestiuni aici. În primul rând, European Roundtable, masa rotundă europeană, adică Asociația Marilor Întreprinderi Europene, se ocupă de o idee extraordinar de interesantă, care înseamnă următorul lucru. De acum încolo, toate problemele noi ale viitorului, ale noilor tehnologii, în ceea ce înseamnă biosănătate, eu știu, care pun probleme juridice sau probleme etice, trebuie tratate la nivel european și nu la nivel național. Trebuie, pentru că trebuie să considerăm că viitorul este Uniunea Europeană și nu să despărțim viitorul în 28 de sisteme diferite. Exemplul cel mai clar este domeniul digital. E absurd să avem 28 de legi naționale diferite pentru protecția mediului uh, digital. Iar în ce privește uh, fiscalitatea, e aceeași uh, situație. Britanicii s-au referit la un impozit pe Google la un moment dat, au renunțat la el. Dar E o problemă delicată cu care ne confruntăm și anume fiscalizarea domeniului digital. Nu avem nevoie de 28 de sisteme, ci avem nevoie de un singur sistem. Și încă o observație în ce privește armonizarea bazei fiscale, adică impozitarea beneficiilor marilor întreprinderi pe ideea ceea ce am făcut uh, Uh, cu TVA-ul de 30 de ani. Comisia Europeană, după multe propuneri ale Parlamentului și după scandalul uh, LuxLeaks, uh, a venit cu o propunere cunoscută sub acronimul englezesc CCCTB, în propunerile făcute de noi există o propunere care spune din momentul în care am uh, armonizat uh, bazele de fiscalizare pentru unele taxe, pentru unele state, e cazul TVA-ului, putem să adăugăm 2% la TBA pentru finanțarea proiectului european. Deci dacă de mâine începând putem uh, stabili un impozit pe beneficiile întreprinderilor, putem uh, adăuga două, trei puncte din acest impozit ca resursă proprie. Evident, sunt uh, de acord cu ce s-a spus aici. 1% din venitul național brut nu este suficient. Elementul nou uh, este multiplicarea bugetelor satelit. Mă gândesc, uh, de exemplu, la acordul cu Turcia pentru a stăpâni exodul de migrație care vine din Siria. Nu sunt suficient de mulți bani comunitari. S-a creat un fond finanțat din contribuțiile din venitul național brut uh, al statelor membre. Este tabelul care a fost uh, prezentat mai devreme, iar aici avem o bază solidă. Uh, din, pe baza ei putem să spunem, hai să fim serioși, pentru că politicele europene costă mult mai mult decât 1% dacă adăugăm și bugetele satelit. Sunt finanțate așa destul de obscur nu există control parlamentar. Parlamentul European e scos din joc, parlamentele naționale nici atâta nu sunt implicate, eu știu, în acordul uh, cu Turcia. În Franța s-a spus în adunarea națională că e un acord european și cu asta, adio și am cuvinte, trebuie să votați și să-l aprobați. Deci trebuie să insistăm asupra acestei duplicări absurde. E un sistem pe care nu îl stăpânește nimeni. Ajungem la sume insuficiente, mult mai mari decât credem noi, dar nu le controlează nimeni. Colegul Taron s-a referit la TVA și nu o să revin la acest lucru pentru că deja s-a menționat chestiunea respectivă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Calfin. Acum câteva luni la Parlamentul European a avut loc o conferință interparlamentară care, după părerea mea, mi-a depășit uh, așteptările. Am participat la diverse uh, conferințe în care parlamentele naționale nu au vrut să discute fiscalitatea cu nimeni, nici măcar cu Parlamentul European. Dar de data asta a fost diferit. La conferință am constatat mai multe lucruri. Uh, cel puțin cei care au luat cuvântul nu exclud că sunt și alții. Sunt mulți socialiști care au luat cuvântul, ceea ce e foarte bine. Spuneau că trebuie să eliminăm uh, rabatul, că venitul trebuie să fie simplificate, uh, că uh, trebuie menținut, menținută contribuția din venitul național brut, dar trebuie sporită contribuția resurselor proprii. Mi se pare logic că așa trebuie să se întâmple. Și Mm, e o posibilitate să implicăm parlamentele naționale ca și ele să fie implicate, să fie responsabile pentru impozitele pe care vrem să le impunem. Nu până la urmă, noi vrem ce vrem, dar parlamentele naționale hotărăsc ce impozite se stabilesc. Uh, asta ar fi o inovație. Ar trebui să existe mai multe asemenea conferințe interparlamentare. Parlamentele regionale și naționale trebuie să participe alături de noi dacă vrem să facem pași înainte. Mulțumesc! Mulțumesc, o să închidem. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnilor. Cum spunea doamna Toman, uh, știi, nu știau că e imposibil, așa că au reușit să facă ce și-au propus. Cred că suntem la sfârșitul unui ciclu. Fiecare este dintre noi e conștient că Europa e în pericol și uh, Eh, bugetul poate să devină un instrument pedagogic. Asta este ce ați făcut dumneavoastră, domnilor. Într-un fel ați depus mărturie, v-ați dus eh, eh, sarcina la bun sfârșit, iar mingea este în curtea Parlamentului, Consiliului și Comisiei. Fiind vorba de Parlament, uh, domnii raportori uh, Lewandowski și Gerard Depre, am convingerea că Parlamentul uh, va folosi raportul dumneavoastră în perspectiva viitorului CFM. Pentru că mizele sunt esențiale. Europa nu vorbește cu cetățenii, iar bugetul este de neînțeles. Spuneți uh, dumneavoastră că e un buget pentru state și nu pentru cetățeni. Noi suntem aleși de cetățeni, deci avem sarcina ca bugetul acesta să le vorbească cetățenilor și să putem să arătăm că există o plusvaloare europeană. Asta este obligația noastră și trebuie de asemenea să demonstrăm că există și o plusvaloare parlamentară și că nu suntem aici, eu știu, într-un exercițiu de simulacru parlamentar v-ați referit la conferința interparlamentară. Va avea loc la începutul lunii februarie. O să vorbim cu coordonatorii și cred că ar trebui ca de la, de la, din luna februarie la conferința interparlamentară să prezentăm acest raport ca să înceapă dezbaterea cu parlamentele naționale. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Mario, te așteaptă presa la conferința de presă. Deci nu ți-ai terminat uh, treaba, trebuie să ne însoțești, să ne încurajezi, dar uh, vreau să spun că aici există voința, energia necesară uh, și multă inteligență și cred că e cel mai bun stimulant pentru inteligența politică. Vă mulțumesc foarte mult! Alors, je voudrais vous indiquer Stimați colegi, următoarea reuniune va avea loc pe 25-26 ianuarie la 11 și 15 va, nu, 11.45, mă scuzați, va avea loc reuniunea coordonatorilor. 11.45, 12.30, mulțumesc.